urbane i implicit cu o cantitate de deeuri solide generate mai mare. vă mulumesc. Da- vă mulțumesc. Am încheiat intervențiile cu durata de un minut. Și trecem la discutarea rapoartelor. Vom începe cu raportul domnului Ricardo Cortez Lastra și îi dau cuvântul Uh, raportorului pentru patru minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În cadrul negocierilor actuale despre noul, noile instrumente de dezvoltare în, din acest domeniu după anul 2014, eu doresc să transmit prin acest raport Comisiei un mesaj foarte clar. Nu trebuie să uităm de America Latină. Mesajul transmis Comisiei este foarte clar. Foarte multe state din America Latină și-au atins deja obiectivele stabilite pentru creșterea economică și acum se pleacă de la premisa că nu ar mai avea nevoie de asistență pentru dezvoltare. Există însă în uh, această regiune, în ciuda creșterii economice, mari uh, dezechilibre. 52 de milioane de persoane din regiunea respectivă trăiesc cu mai puțin de 2 uh, dolari pe zi. Există așadar o realitate, există o subnutriție uh, la răspândită în această uh, regiune și în acest context Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol important. O America Latină puternică din punct de vedere economic, care poate uh, care să poată lupta pentru propriul viitor, este un partener de încredere. Abordarea radicală, modificarea radicală propusă de uh, comisie se bazează în mod exclusiv pe criterii economice, însă unele state, cum este Ecuador, Col- uh, Columbia, acestea nu mai au într-adevăr nevoie din, uh, din uh, partea noastră. Dar Uh, pe de altă parte, nu trebuie să uităm că există și state cum este Africa de Sud, care se află într-o situație chiar mai bună decât uh, statele din America Latina. Deci, domnule comisar, considerăm că există o discriminare a statelor din America Latina în propunerea făcută de Comisia. În legătură cu următorul instrument pentru colaborare, pentru dezvoltare, trebuie să punem accentul în continuare pe um, înlăturarea sărăciei și valoarea adăugată a politicii de dezvoltare a Uniunii Europene uh, poate fi regăsită într-o abordare comună pentru toate aceste state. Acesta este mesajul uh, politic pe care ar trebui să îl transmitem partenerii noștri din America Latină. Trebuie să încercăm să consolidăm succesele uh, economice și sociale din statele Americii Latine. Avem nevoie de o nouă abordare care să sprijine întreaga regiune. Aici, uh, de aici face parte o politică solidă fiscală, investiții în cercetare și dezvoltare și uh, combaterea criminalității. O colaborare eficientă înseamnă, de asemenea, că trebuie să facem mai mult pentru cei mai vulnerabili. În raportul nostru, Cerem, drept urmare, păstrarea sumei prevăzute în instrumentul uh, viitor de colaborare pentru dezvoltare și orice realocare a fondurilor trebuie să aibă loc în, în regiunea respectivă. Propunerea Comisiei uh, renunță la, un, la sprijinul a 11 state. Este o propunere cu care nu putem uh, fi de acord. Vă mulțumesc, domnule raportor. Doriți să-l întreb pe domnul uh, Aisela dacă dorește să intervină la uh, intervențiile spontane. Deci sunteți primul la uh, aceste intervenții spontane și aveți acum cuvântul. În primul lugar, quisiera felicitar al senor Cortés Lastra por su... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să felice pentru domnul raportor pentru acest document America Latină este regiunea din uh, lume care a asistat la cea mai mare creștere economică în ultimul timp. Uh, și uh, în același timp noi am acordat asistența. Am putea acum să o întrerupem treptat pentru a se putea consolida statul de drept și pentru a se continua combaterea sărăciei ar trebui uh, nu, să nu facem așa ceva, ci să continuăm uh, ajutorul, uh, asistența acordată Americii Latine, care, se, care are în continuare enclave de sărăcie, iar aceste țări împărtășesc principiile democratice ale Uniunii Europene și ar trebui să luptăm împreună cu provocările sociale cu care ne confruntăm. Vă mulțumesc! Doamna Miranda are cuvântul. În primul lugar, al señor Cortés Lastra. Mulțumesc. Doresc să-l felicit și eu pe raportor. are o abordare foarte inclusivă a creșterii economice și a drepturilor sociale. Este foarte importantă. Nu vom accepta niciodată o schimbare a uh, politicii pe care am avut-o până acum, și anume cea de protecție a drepturilor care au fost dobândite. Progresele sociale care au fost obținute în această zonă nu sunt încă suficiente pentru a combate cu adevărat excluziunea socială și de aceea trebuie să ne dăm seama de problemele popoarelor din America Latină și ele trebuie rezolvate. Obrigado. Mulțumesc, domnul Ferrera. Mulțumesc. În America Latină se desfășoară la ora actuală un proces de transformare socială foarte interesant, unul dintre cele mai interesante din lume. Se pune capăt neoliberalismului care a dominat regiunea de, timp de decenii și după ajutorul femeii cu consecințele sale dramatice, Iată ce se întâmplă în foarte multe țări, se manifestă progresul și uh, ratele de, de creștere sunt uh, Uh, destul de bune, dat fiind situația critică din întreaga lume și se înregistrează progres în ceea ce privește drepturile sociale. Dar, bineînțeles, rămân uh, unele probleme care nu pot fi trecute cu vederea. Iar acest lucru pune noi provocări în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. Unele țări au atras atenția asupra faptului că trebuie să se reorienteze politicile de cooperare a Uniunii Europene, trecând de la o viziune uh, existențialistă de, paterna, de, de spirit paternalist la, o mai, la mai mult sprijin în, domeniu, în domeniu cum ar fi învățământul, uh, științele, respectând legitimitatea și suveranitatea acestor popoare. Mulțumesc, doamna Kinga Gal. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Eu aș dori să vă atrag atenția asupra situației uh, drepturilor omului în contextul raportului pe care îl uh, discutăm. Este foarte important ca la fiecare acord pe care îl uh, hotărâm să nu uităm de drepturile omului care trebuie să fie protejate. Acest lucru este valabil mai ales când într-un anumit stat se încalcă drepturile omului a unor uh, cetățeni europeni. Mă gândesc la ceea ce se întâmplă cu Tomașa Elov, un cetățean maghiar care uh, se află în închisoare de mulți ani și, conform legislației uh, din Columbia, situația care este de fapt un provizoriu nu ar putea să fie continuată, dar ea continuă în continuare, deci Aș dori să cer uh, instituțiilor Uniunii Europene să se asigure că drepturile omului sunt respectate. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Iaroslav Pașca. Vă mulțumesc. America Latina este o regiune în care lucrurile funcționează din ce în ce mai bine. Există în continuare mai mult de 180 de milioane de persoane care trăiesc sub pragul sărăciei. Drept urmare, trebuie să ținem seama de aceste condiții specifice din aceste state. Astăzi am discutat despre faptul că noua propunere făcută de uh, Comisiei care păstrează preferințele uh, tarifare ar avea efecte negative asupra Americii Latine și această propunere ar trebui să fie modificată. Eu sunt convins că avem nevoie de o politică adecvată, combinată cu um, asistența materială adecvată, ar putea duce la consolidarea a evoluțiilor pozitive din uh, America Latină. Vă mulțumesc domnule președinte, sună domnul Obermeier, economiile din America Latină au fost mai puțin uh, afectate de criza economică. În anul 2011, 2012 se preconizează că vor avea o creștere de 4,5%. Milioane de oameni însă trăiesc sub uh, pragul sărăciei. Uh, 10, um, 10 state se află foarte jos în uh, ierarhia de dezvoltare. Uniunea Europeană nu este um, donatorul cel mai mare pentru aceste state, dar este și cel mai mare investitor în statele respective domenii foarte importante sunt educația, dar și întreprinderile mici și mijlocii. Și tocmai în aceste sectoare, Uniunea Europeană cred că își poate folosi um, cât mai bine influența pozitivă. Vă mulțumesc. Există uh, altcineva care dorește să ia cuvântul pe marginea acestui subiect? Văd că nu este cazul. Domnule comisar de Gucht, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest raport intervine în momentul cel mai potrivit în cadrul procesului de identificare a cadrului viitor de cooperare cu Uniunea Europeană, precum și relațiile, precum și aspectele cheie ale relațiilor noastre cu America Latină. Poate servi ca o contribuție importantă pentru mm, discuțiile în ceea ce privește propunerea de cadru financiar multianual, precum și pentru definirea uh, priorităților strategice. Comisia uh, apreciază că recomandările principale din acest raport uh, sunt foarte apropiate de um, viziunea noastră în ceea ce privește cooperarea cu America Latină. Așa cum spune și raportorul, avem de-a face cu o regiune formată din țări eterogene. Acest lucru este valabil și din punct de vedere al nevoilor. În ultimul deceniu am uh, asistat totuși la un nivel de creștere fără precedent uh, aceste țări au nevoie de niște baze solide pentru a-și dezvolta apoi planurile naționale. Mm, numeroase state și-au arătat dorința de a se orienta către o mm, um, relație de cooperare mai largă care să nu se mai axeze numai pe combaterea sărăciei. Iată ceea ce se propune și prin intermediul uh, uh instrumentelor noastre de finanțare. Trebuie să ne asigurăm că aceste ajutoare ajung acolo unde sunt cele mai necesare, ceea ce presupune ca acele țări mai avansate, mai dezvoltate uh, să uh, um, să, să joace și ele un rol în aceste relații bilaterale de cooperare. Uh, proiectele de investiții trebuie de asemenea să profite de uh, experiențele care au fost deja înregistrate în cadrul acestei cooperări. În aceste relații cu țările mai dezvoltate contăm și pe noul instrument de, instrument de cooperare care sperăm că va uh, permite o dezvoltare a acestui proces la un nivel cât mai bun. Comisia este hotărâtă să acorde un uh, nivel important de fonduri uh, pentru America Latină în cadrul acestui instrument de finanțare pentru a uh, contribui la definirea strategiei cele mai potrivite pentru fiecare țară din această regiune întărind angajamentul în favoarea uh, coerenței politicilor de dezvoltare, așa cum se spune și în raport. În definirea acestor strategii, Principiile cheie identificate de raport sunt foarte apropiate de cele uh, definite prin anexa 4b a uh, documentului Comisiei privind instrumentele de cooperare. În concluzie, Comisia și Uniunea Europeană va continua să fie deosebit de implicată în uh, America Latină. Relațiile cu această regiune sunt Uh, pe cale de a se maturiza uh, și ne dorim ca ele să funcționeze în baza unui parteneriat egal. În același timp, trebuie să